Die guten Beziehungen. Bunele relații cu Palestina sunt pentru noi în Uniunea Europeană de o mare importanță. Uniunea Europeană este pentru Palestina cel mai important partener în uh, cooperarea economică, umanitară și uh, uh, socială și pentru noi este o sarcină morală aceea față de Palestina. Domnule președinte Abbas, dumneavoastră v-ați dedicat viața unei sarcini. Sarcina de a nu mai exista violență, ci și de a exista libertate și recunoaștere pentru Palestina. Ați fost unul dintre arhitecții conferinței de pace de la Madrid și a acordului de la Oslo, care astăzi reprezintă o piatră de hotar în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Prezența dumneavoastră astăzi aici, după Uh, prezența președintelui Israelului de ieri reprezintă un semnal puternic că există voința pentru o pace durabilă între Israel și Palestina. Dorim să menținem viu acest proces de pace și în acest context salut munca asiduă a înalte reprezentante Federica Mogherini. Iată că astăzi, ca și ieri, ea este alături de noi. Bun venit și dumneavoastră, doamnă Mogherini! Parlamentul European în septembrie 2015 s-a uh, uh, declarat pentru o soluție cu două state, cu Ierusalim ca și capitală pentru ambele state. Și în această soluție cu două state ar trebui să existe un stat sigur, Israelul. Am subliniat asta și ieri. Și ar trebui să existe un stat uh, independent uh, autonom, viu, Palestina. Totul să se întâmple în pace și în siguranță, cot la cot. Pentru a garanta asta, trebuie ca mai întâi violențele să aibă un sfârșit. Niciun obiectiv politic nu justifică o ură oarbă, um, o înhăitare și terorism. Parlamentul European nu pentru prima dată Uh, judecă aspru colonizarea întreprinsă de israelieni și uh, faptul că grupe de militanți recurg la bombardamente. Trebuie să existe o împăcare între palestinieni și ceilalți. Am cerut asta în rezoluțiile noastre. Domnule președinte Abbas, tocmai această conciliere, disponibilitatea la iertare și empatie între palestinieni dar și între palestinieni și israelieni, reprezintă un element fundamental al procesului de pace pentru care dumneavoastră vă implicați. Și încă o dată din partea mea tuturor colegilor din Parlamentul European, bun venit, vă dau cu drag cuvântul. Vă rog, domnule președinte. Bismillah În numele lui Allah cel milostiv, domnule președinte al Parlamentului European, domnule Schulz, domnilor și domnilor deputați, permiteți-mi întâi de toate să vă mulțumesc pentru această invitație și de posibilitatea de a mă exprima în acest hemiciclu. Doresc să îmi exprim întreaga admirație pentru modelul democratic pe care dumneavoastră l-ați construit. Și asta în cadrul unei diversități de guverne, limbi și culturi. Iată, deci, o oglindă care reflectă marea civilizație, cultura sublimă și principiile umane pe care popoarele dumneavoastră europene o reprezintă. Și vreau să-mi exprim întregul nostru respect. De asemenea, mulțumirile noastre pentru luările de poziție care vă onorează. Luări de poziție în favoarea instaurării justiției și păcii în țara mea, în Palestina. Vă transmit salutările poporului nostru, un popor care privește către Parlamentul European și vede în acest Parlament activitatea diverselor comisii parlamentare și vede în dumneavoastră un sprijin pentru ca noi să ne putem recupera drepturile, independența, libertatea. Trebuie să vă mulțumim pentru toate formele de sprijin pe care ni le acordați. Acestea ne vor permite să ne dezvoltăm propria economie și să dezvoltăm instituțiile viitorului nostru stat. Astfel, poporul nostru va putea pune bazele unui regim democratic, transparent și responsabil care va fi în măsură să respecte criteriile și standardele internaționale, în special punerea în aplicare a statului de drept și respectarea drepturilor omului. Vreau să aduc omagiu și votului derulat în Parlamentul European, uh, să omagiez recomandările pe care Parlamentul European le-a făcut tuturor țărilor pentru a recunoaște statul palestinian. Doresc de asemenea să mulțumesc tuturor parlamentelor naționale care, la rândul lor, au recomandat guvernelor lor să recunoască statul Palestina. Și vreau să mai spun că atunci când credem în soluția celor două state, trebuie să recunoaștem întâi de toate ambele state și nu doar unul dintre acestea. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, 100 de ani au trecut de la promisiunea de la Belfur din 1917, 60 de ani de la Anahba, catastrofa pe care am suferit-o când, în 1948, forțele israeliene au comis crime și masacre teribile, având drept consecință deplasarea a sute de mii de cetățeni palestinieni care trăiau în pace, transformându-i astfel în refugiați. Peste 85 de sate au fost pur și simplu șterse de pe fața pământului. Sate în care oamenii noștri trăiau în pace de mii de ani. În 1967, Israel a procedat la ocuparea Ierusalimului de Est, precum și a Cisjordaniei și Fâșiei Gaza. Un nou val de strămutați, mii și mii de oameni. Astăzi, poporul nostru în Cisjordania și Gaza încă suferă de ocupare. Pe scurt, atunci când privim peisajul palestinian, putem spune că Palestina, ca și patrie, ca și popor, un popor cu o istorie, o identitate și un patrimoniu, o țară care are o identitate geopolitică, ei bine, această țară va fi suferit un masacru de proporții istorice. A suferit de o ocupație fără precedent în secolul 20 o ocupație care continuă, iată, și în acest secol 21. Toate acestea petrecându-se sub ochii comunității internaționale și uh, a marilor puteri. Doamnelor și domnilor, am trăit pagini negre de-a lungul istoriei și, din păcate, încă ne găsim în acest punct. Poporul nostru în Palestina suferă de oprimare, suferă din cauza ocupației, uh, suferă de acțiuni arbitrare marcate de rasism, de ură și poporul nostru care trăiește în diaspora, trăiește ca refugiat, trăiește în mizerie și precaritate. Însă am decis să rezistăm și să rămânem pe pământurile noastre, am decis să ne continuăm eforturile pentru a pune capăt ocupării israeliene și asta pe cale politică și diplomatică, pacifică. Eu cred că am reușit în acest efort la nivel internațional. Cu toate acestea, nu facem progrese în relația noastră cu Israel. Nu am precupețit eforturi pentru a pune în aplicare acordurile semnate și pentru a ne respecta propriile angajamente, solicitându-le și lor să și le respecte. Din păcate, Israel refuză. Refuză să-și respecte propriile angajamente și continuă opresiunea și hegemonia în toate sectoarele vieții noastre. Israelienii încearcă să schimbe realitatea în orașul Ierusalim, încearcă să schimbe identitatea istorică a acestui oraș, aducând uh, atingere locurilor de cult creștine și musulmane. Israel își continuă ocupația. Coloniile continuă să confiște teritorii, distrugând case și instituții. De asemenea, continuă să arunce în închisoare mii de oameni. Astăzi, Israelul trăiește zile foarte violente. Constatăm că extremismul sporește și am văzut acțiunea ale colonilor, colonizatorilor uh, israelieni care au ars o casă în care trăia uh, familia lui Awabsha. Tânărul a murit în acest atentat. În fiecare zi constat, constatăm crime, asasinate ce scapă justiției. E o atitudine care a determinat pe unii politicieni Israel să își critique propriul guvern, bună oară, Herzog, șeful opoziției, sau Ialon, ministrul uh, demisionar, sau Yehud Barak, un fost șef de guvern. De asemenea, uh, adjunctul șefului de stat major. Ca să nu mai vorbim de jurnaliștii care afirmă că Israel e pe cale de a se comporta într-o manieră fascistă și rasistă. Citez termenii utilizați de jurnaliști. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, rezoluția 181 a ONU a divizat teritoriul istoric al Palestinei între două state. A fost un, o împărțire relativ echitabilă, însă de atunci Israel, prin forța armelor, a ocupat 87% din teritoriul 78% din Palestina istorică în 1948, dar nu s-a mulțumit cu aceasta. A ocupat și restul în 1967. Unii vorbesc astăzi despre această rezoluție a ONU spunând că rezoluția nu trebuie Uh, înțeleasă în totalitatea ei, ci trebuie adoptate doar anumite alineate. Ori eu solicit ca rezoluția să fie aplicată în integralitatea sa, în ciuda rezoluțiilor internaționale și în ciuda eforturilor comunității internaționale în favoarea soluției celor două state, e bine, din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, statul nostru încă nu este independent, în ciuda faptului că am devenit un stat membru semnatar al ONU încă în 2012. Statul nostru a devenit membru a mai multor organizații internaționale, ratificând diverse instrumente internaționale. Am fost recunoscuți de 138 de state. În ciuda acestor fapte și pentru a avansa către pace și din dorința noastră de a pune capăt unor ani întregi de lupte și suferințe, ei bine, am acceptat crearea statului Palestina. Pe mai puțin de un sfert din Palestina istorică. Ne mulțumim cu 22% din teritoriul nostru istoric. vis-a-vis de frontierele din 1967. În ciuda acestui uriaș sacrificiu, de la conferința de la Madrid și de la acordurile de la Oslo, tot nu avansăm. Pare că ne învârtim în cerc, negociem de dragul negocierii și asta, fără rezultat. Iată ce ne impune Israelul, care încearcă să câștige timp pentru a schimba realitatea de pe teren, îndepărtând astfel posibilitatea unei soluții a două state. Astăzi, Israelul își continuă colonizarea, continuă să ne exproprieze și să construiască acel zid rasist. Există mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU care a solicitat Israelului să pună capăt colonizării. A solicitat Israelului să eradicheze colonizarea. În ciuda acestor rezoluții ONU, Israelul își continuă proiectul. Noi cerem Israelului să înghețe colonizarea fenomenul, procesul de colonizare pentru a se angaja realmente în negocieri. Însă Israelul nici măcar nu acceptă stoparea, înghețarea colonizării. Mai trebuie spus că în ultimele uh, șase ani Israelul a lansat numai puțin de trei războaie în Gaza, ucizând mii și mii de oameni. A ucis zeci și zeci de familii palestiniene Există zeci și sute de familii care pur și simplu au dispărut uh, din registrele civile. Familii dispărute complet urmarea celor trei războaie lansate de Israel în Gaza. Israel a distrus case, locuințe, uzine și de la ocupare pot să vă spun că un milion de palestinieni au fost aruncați în închisorile israeliene. Astăzi există încă 7.000 de prizonieri de război. Ne întrebăm uh, vis-a-vis -vis de această realitate amară și periculoasă, ne întrebăm dacă nu a venit în sfârșit timpul, doamnelor și domnilor, să se pună capăt ocupării israeliene a Palestinei. De ce dreptul internațional nu este aplicat? de ce dreptul internațional nu este aplicat în cazul Israelului. Cum poate un stat să agreseze un alt stat? Întreaga lume s-ar ridica să pedepsească statul agresor cu o singură excepție, Israelul. Israelul poate să ne agreseze cu toată impunitatea. De ce rezoluțiile Națiunilor Unite rămân literă moartă atunci când e vorba de Palestina? și de drepturile poporului palestinian. Până când Israel se va bucura de impunitate și va refuza pacea? Când va fi recunoscută în sfârșit suferința istorică și injustiția trăită de poporul palestinian? Doamnelor și domnilor, poporul nostru aspiră la o viață în libertate, în demnitate, pe teritoriul său, la fel ca orice alt popor din lume. Poporul nostru nu va accepta continuarea colonizării și a ocupării de către Israel. Oricare ar fi sacrificiile și suferințele pe care va trebui să le mai îndurăm. Iată de ce vă cer Vă cer să ne ajutați. Sunteți prietenii noștri. Ajutați-ne să facem să dispară tot ceea ce motivează această disperare a poporului nostru, așa încât să putem pune capăt celei mai lungi ocupări din istoria contemporană. Nu există vreo altă ocupare lungă. Ajutați-ne să punem capăt acestei ocupații. De ce poporul nostru, poporul palestinian, care este unul dintre cele mai vechi din regiune și din lume, avem una dintre culturile cele mai vechi, de ce acest popor trebuie să fie privat de propriul său stat? N-a venit oare timpul ca poporul nostru să poată trăi în libertate? Să poată trăi fără acele checkpoints, fără controle, fără zid, fără puncte de trecere, fără ca armata israeliană să închidă sau să deschidă în mod arbitrar aceste puncte de trecere? Doamnelor și domnilor, da, Israelul a transformat țara noastră într-o închisoare sub cerul liber pentru întregul nostru popor, pentru țara noastră. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră doresc să reiterez că do- nu dorim să ștergem pe nimeni de pe harta geopolitică, așa cum pretind unii și alții. Nimeni nu poate suprima pe un altul. Și noi nu dorim să suprimăm pe nimeni din potrivă. Ne dorim ca la rândul nostru să putem exista. Însă nici nu vom permite ca altcineva să încerce să șteargă existența noastră de pe pământ confiscându-ne drepturile. Negarea persistentă a drepturilor noastre nu servește decât extremiștilor. Asta generează terorism și violență. Aceasta oferă extremiștilor și celor violenți noi pretexte. Iată de ce v-aș ruga să nu permiteți ca acești extremiști să se poată folosi de cauza palestiniană. Ar trebui ca toți extremiștii să înceteze devenind model de justiție, pace, libertate, echitate. Doamnelor și domnilor, ne adresăm dumneavoastră Parlamentului European, dar și tuturor instituțiilor europene. Vă solicităm să vă continuați eforturile în plan politic și diplomatic, așa încât să putem ajunge în sfârșit la o soluție justă pentru regiunea noastră și asta pe baza soluției celor două state în frontierele din 1967, cum a spus și domnul președinte, respectând rezoluțiile internaționale. Israelul și Palestina au uh, legături uh, foarte strânse cu Uniunea Europeană în baza acordurilor de asociere, de exemplu. Israelul și Palestina fac parte din uh, Uniunea pentru Mediterană, ceea ce face ca Uniunea Europeană să fie unul dintre actorii cei mai importanți pentru noi. Și aceasta în folosul tuturor părților. Doamnelor și domnilor, Aș dori să fiu foarte sincer astăzi. Știți că uh, de obicei uh, sunt o persoană foarte deschisă și foarte sinceră și sper astfel să uh, răspund indirect la o parte din întrebările pe care probabil că le aveți. Noi suntem pentru soluția cu două state. Dorim ca statul Palestinei să fie creat pe întregul teritoriu al Cisjordaniei, în frontierele din 4 iunie 1967. Capitala acestui stat ar trebui să fie Ierusalimul de Est, uh, orașul care a fost atunci uh, ocupat. Nu ne opunem unor uh, schimburi de teritorii cu condiția ca acestea să fie cu aceeași valoare și cu, bineînțeles, cu anumite limite. E necesar ca problema refugiaților să fie abordată și aceasta ținând cont de Revoluția 194 și pe baza inițiativei de pace arabe, care a solicitat o soluționare justă și negociată a problemei refugiaților. Inițiativa de pace arabă face parte de altfel din foaia de parcurs în baza rezoluției 1515 a Consiliului de Securitate ONU. Aș dori să vă spun că uh, uh autoritatea uh, palestiniană a recunoscut statul Israel în 1993 deja. ne doream să păstrăm pacea pentru toată lumea pe atunci și am acceptat să existe o parte, o parte terță pe teritoriile noastre între Israel și viitorul stat uh, palestinian. Ne-am pus de acord pe baza unor uh, măsuri de securitate regională pe atunci. Însă, refuzăm total soluțiile provizorii, pentru că ele nu reprezintă decât o risipă de timp și nu putem accepta un stat uh, palestinian cu frontiere provizorii. Ne dorim ca inițiativa de pace arabă, care a fost adoptată la Beirut în anul 2002, ne dorim ca această inițiativă de pace să se aplice fără modificări, fără niciun fel de schimbare. Adesea, israelienii vorbesc despre incitare. Trebuie să recunoaștem că incitările israeliene sunt permanente. Colonii sunt uh, neobosiți, putem spune, și pentru a evita orice instigare sau orice incitare la ură din partea extremiștilor, ne-am dorit ca această comisie tripartită între Israel, Palestina și Statele Unite să fie uh, re, uh, să primească un nou, un nou avânt. Această comisie a fost înființată la White River în 1998, tocmai pentru a soluționa problemele legate de uh, Uh, incidentele violente sau la incitarea la ură. Statele Unite au jucat un rol de mediator uh, pe atunci. Noi ne-am dorit ca această comisie uh, să fie reînsuflețită, poate și, cu, poate și cu ajutorul Uniunii Europene, care ar putea să fie un al patrulea membru al acestei comisii. Pentru că aceasta ar fi dovada faptului că suntem împotriva oricei forme de incitare la violență împotriva oricei forme de uh, instigare la extremism. Și dorim să avem un arbitru, un, uh, o persoană sau o instanță care să uh, hotărască cine se află la originea acestor incitări. Uh, nu putem fi de acord cu această afirmație a israelienilor care spun tot timpul că doar palestinienii incită la violență. Și israelienii incită la violență și ar trebui ca cineva să poată să joace acest rol atât de important de arbitru. Această comisie tripartită și, de ce nu, uh, cu prezența Uniunii Europene quadripartită ar putea să fie răsuflețită. Aș dorea să vă spun că unii rabini din Israel, de exemplu, au anunțat uh, clar, au solicitată guvernelor să otrăvească cursurile de apă pentru a-i ucide pe palestinieni. Nu putem vorbi în acest caz de o incitare clară uh, la violență și la genocid până la urmă. Noi suntem, ne opunem orice, oricărei forme de incitare la violență. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Aș dori să mai spun că dacă s-ar pune capăt ocupării și colonizării, dacă s-ar crea statul palestinian. Dacă statul palestinian ar putea să fie un stat suveran, ar trebui să se facă aceste lucruri cât mai repede cu putință. Și astfel, înființarea statului palestinian ar fi o plus valoare. Am putea să fim uh, un actor de calitate în uh, organizația uh, în, la nivel mondial. Am putea să fie o oază de pace. Am putea să devenim niște actori responsabili. Un stat palestinian cu capitala la Ierusalim, o, un oraș deschis, un oraș uh, unde uh, practicanții celor trei uh, religii monoteiste ar putea să trăiască în pace, iudaismul, creștinismul și islamul. Noi ne dorim ca Ierusalimul să rămână un oraș deschis pentru că noi uh, avem respect pentru cele trei uh, religii monoteiste și dorim ca libertatea de cult să fie respectată la Ierusalim. Încă o dată, Ierusalimul trebuie să rămână un oraș deschis. Astfel, țara noastră ar putea să uh, treacă la treabă, să își gestioneze resursele naturale, de exemplu. Uh, când vom fi recuperat 60% din teritoriul nostru, vom putea să exploatăm uh, resursele și nu numai resursele naturale, ci și resursele umane. Aceste teritoriu care de la acordurile de la Kosovo sunt considerate zonă C, așa numita zonă C. Nu putem beneficia de 60% din teritoriul nostru nu putem să folosim acest, uh, aceste terenuri, nu putem practica agricultura, nu putem uh, lansa firme acolo, nu putem uh, lansa afaceri. Această categorie de zonă C este ocupată de către armata israeliană, iar Israelul derulează acolo proiecte ilegale și aceasta din 1993. Dacă am recuperat aceste teritorii, am putea, uh, vă spun sincer, face minuni în domeniul agricol, în domeniul uh, industriei și al turismului. Și mă întreb uh, de ce israelienii se înverșunează atât de mult să păstreze aceste teritorii. Am putea astfel să lansăm proiecte în domeniul industriei, al agriculturii. Am putea crea locuri de muncă pentru zeci de mii de tineri. Am putea să ne exploatăm zăcămintele naturale, petrolul care se află acolo, gazul natural. Putem produce energie din surse curate. Avem proiecte de dezvoltare uh, foarte credibile. Uh, am putea, de exemplu, în Valea Iordanului sau în Marea, Martă, uh, în Marea Moartă să lansăm, uh, relansăm turismul, să nu uităm uh, turismul de pelerinaj, care este foarte important în țara noastră, la Betlem sau uh, la Ierusalimul de Est. Uh, Uh, dacă vom primi statul de care avem nevoie, nu avem nevoie de niciun ajutor. Avem nevoie doar de aturile de care beneficiază orice stat. Și trebuie să spunem de altfel că Uniunea Europeană ne-a ajutat foarte mult. Și nu doar Uniunea Europeană, ci și alte țări prietene. Ne-ați ajutat să punem bazele, să creăm un stat uh, embrionar, putem spune. Vom uh, continua să depunem eforturi pentru înființarea unui uh, stat palestinian, pentru că dreptul la autodeterminare a poporului palestinian nu depinde de negocierile cu Israelul. Dreptul la autodeterminare nu face obiectul negocierii, este un drept natural. Avem nevoie avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, de sprijinul dumneavoastră, avem nevoie de instituții de învățământ, de universități de înalt nivel, pentru că astfel ă, alfabetizarea și formarea doar astfel vor putea ă, progresa. Avem nevoie și de institute de cercetare de, de institute sau organizații mixte, pentru că suntem o societate liberă în care femeia e egală cu bărbatul. Femeile din Palestina au aceleași drepturi și aceleași obligații ca și bărbații. Domnilor și domnilor, domnule președinte, domnilor și domnilor, în 3 iunie va avea loc, a avut loc o uniune ministerială la Paris și aceasta la inițiativa statului francez. Au participat la această reuniune 28 de state și 3 organizații internaționale. Am uh, dorit să mulțumim pentru aceste eforturi nobile și demne și uh, ne-am dorit ca el să fie continuat să fie prelungit, de exemplu, în organizarea unei conferințe internaționale cu privire la pace. Uh, și aceasta în virtutea rezoluțiilor uh, de la Consiliul de Securitate ONU și a inițiativei de pace arabe, care a fost uh, uh, adoptată în 2002 la summitul de la Beirut și pe baza reglementărilor internaționale a foi de parcurs și a celorlalte acorduri care au fost semnate. Dacă s-ar organiza o astfel de conferință, ar trebui să avem un calendar clar. Negocierile nu pot continua la nesfârșit. Sigur că negocierile sunt importante, dar punerea în aplicare a acordurilor uh, trebuie și ea să facă obiectul unui calendar clar. Cred că ar fi util să avem un mecanism de monitorizare acestor acorduri, a punerii în aplicare acestor acorduri, la fel cum s-a întâmplat și cu Iranul. Grupul 5 plus 1, în cazul Iranului, a permit uh, soluționarea problemei Iranului și cred că ar fi de dorit să avem un acest, un acest tip de mecanism 7 uh, plus 2, 9 plus 7 pentru Palestina de monitorizare a rezultatelor acestei conferințe pe care mi-o doresc atât de mult. Consiliul European a adoptat la ultima sa reuniune comunicarea finală a conferinței din 3 iunie de la Paris. Și aș dori să vă spun că noi și frații noștri arabi susținem eforturile Franței. Domnule președinte al Franței, domnule François Hollande, mi-ați spus acum câteva zile că Franța este hotărâtă să-și urmeze eforturile pentru ca această conferință internațională de pace să poată avea loc înainte de sfârșitul acestui an. Domnul Hollande a vorbit despre faptul că este necesar să se înceapă pregătirile pentru a se garanta succesul acestei conferințe. Grupul de lucru și Sherpa trebuie să înceapă să lucreze pentru acest obiectiv. Și noi, ca palestinieni și noi, ca arabi, suntem alături de dumneavoastră pentru a lupta împotriva terorismului și a extremismului. Luptăm de aceeași parte. Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu s-a întâmplat și în Europa, la Bruxelles, la Paris și în Statele Unite. Suntem împotriva terorismului, indiferent de forma pe care o îmbracă și indiferent de uh, cine sunt autorii. Suntem împotriva terorismului. ولكن وحتى يتحقق هذا الانهاء للارهاب Dar, pentru a putea învinge terorismul, trebuie să putem și să punem capăt ocupării israeliene. Trebuie să creăm un stat palestinian în frontierele din 1967 cu capitala la Ierusalimul de Est. Un stat palestinian care să poată trăi în pace și în securitate lângă Israel – dacă nu se îndeplinește această condiție, terorismul nu va fi învins și uh, teroriștii vor continua să aibă atât arme cât și pretexte și să ucidă în regiunea Ierusalimului. Dar după ce ocuparea se va încheia, aceste pretexte nu vor mai exista nici ele, iar extremismul va fi învins, ca și terorismul. Nu va mai exista terorism nici în Orientul Mijlociu și nici în restul lumii. Începutul rezolvării problemei terorismului începe în Palestina. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, non-existența statului palestinian va duce la o prelungire a conflictului și nu va fi decât în interesul extremiștilor, a celor care propagă violența, a teroriștilor. Foarte multe state au avut de suferit în regiunea noastră și în alte părți ale lumii. Terorismul a provocat aceste valuri de refugiați care sosesc acum în Europa. Printre ei se numără și refugiați palestinieni, care uh, și ei fug din aceeași cauză. Vrem să vă cerem să-i tratați pe refugiații palestinieni ca pe toți ceilalți refugiați. Refugiați din calea războiului, a masacrelor și a terorismului, terorism pe care îl condamnăm. إذا سبب الإرهاب هو اللاجئون سبب الإرهاب مزيد نتيجة الإرهاب هو مزيد من ال... Terorismul naște valuri de refugiați. Dar printre refugiați se află și refugiați palestinieni iar noi nu suntem implicați în conflicte interne în această regiune. Dar când se produc aceste conflicte, și noi purtăm, uh, tragem ponoasele și noi uh, avem de suferit. Și când ajungem la centrele de primire, noi, palestinienii, nu avem aceleași drepturi cu ceilalți refugiați. Și vreau să vă întreb de ce. De ce această situație? Vreau să vă rog să vă schimbați punctul de vedere. Refugiații palestinieni sunt și ei ca orice alți refugiați și ei au nevoie de compasiune și ei au nevoie de ajutor. În ceea ce privește situația internă din Palestina, aș dori să vă spun că noi încercăm să uh, ne unim țara, să ridicăm blocada din Gaza. Încercăm să punem capăt diviziunii interpalestiniene prin crearea unui uh, guvern de Uniune Națională care să respecte politicile autorității naționale palestiniene și angajamentele asumate la nivel regional și internațional. Dacă ne dorim să creăm un guvern palestinian de Uniune Națională la care să participe toate părțile, acesta trebuie să respecte angajamentele. Nu se poate ca unii din membrii guvernului să spună că nu doresc să respecte unul din angajamentele Palestinei. Noi suntem dispuși să creăm acest uh, guvern de Uniune Națională, după care vom putea avea alegeri legislative și prezidențiale pentru a pune capăt situației actuale de divizare și doresc să profit de ocazie pentru a mulțumi Uniunii Europene și tuturor statelor membre pentru uh, întregul lor aport la reconstrucția celor distruse de ocuparea, de ocuparea israeliană în Gaza. Să nu uităm că au fost trei războaie în fâșia Gaza, cu 10.000 de victime, peste 100.000 de răniți și sute de mii de case distruse ne-ați ajutat să reconstruim pe aceste ruine și meritați toată recunoștința noastră și mulțumirile noastre. Domnule președinte, aș dori să vă rog să permiteți să adresez de aici, de la această tribună, un mesaj poporului israelian, guvernului israelian și partidelor politice din Israel vreau să le spun că mâna noastră este întinsă către ei. Noi dorim pace, avem voința politică pentru a ajunge la acest cel și vreau să vă întreb dacă aveți și dumneavoastră aceeași voință, dacă vreți și dacă sunteți dispuși să vă revizuiți pozițiile și să recunoașteți nedreptatea istorică pe care statul dumneavoastră a impus-o țării noastre. Aveți o istorie și noi avem o istorie. O istorie, o poveste sinceră, onestă. Existența noastră pe acest teritoriu este continuă, din zorii istoriei și până în ziua de astăzi. Avem drepturi constante, drepturi asupra acestor teritorii și asupra locurilor sfinte creștine și musulmane. Pacea și împăcarea presupun recunoașterea drepturilor noastre și, de asemenea, presupun despăgubiri. Nu este în interesul nimănui să facem din o luptă politică, o luptă religioasă. Ar fi cu adevărat periculos. Nu trebuie ca acest conflict să se transforme într-un conflict religios. Trebuie ca religia să fie scoasă din ecuație. E vorba de un conflict politic și soluția trebuie să fie tot politică. Folosirea pretextelor religioase este un mare pericol pentru noi toți. Pacea este în interesul tuturor. Și sper ca voi, israelienii, voi, vecinii noștri, credeți în pace, ca și noi. Haideți să construim o pace departe de hegemonia colonizării, departe de agresiune. Pacea și coexistența bazate pe justiție, pe drepturi, pe libertatea și demnitatea tuturor părților, pe picior de egalitate. Această pace este adevărata garanție pentru securitate și stabilitate și pentru un viitor promițător pentru următoarele generații, atât la voi cât și la noi. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, doresc să vă mulțumesc pentru primire și contăm pe eforturile dumneavoastră nobile pentru a ajunge la pace în regiunea noastră. Trăiască prietenia euro-palestiniană. Și fie ca pământul palestinian, această Terra Santa, să fie o oază de pace și de securitate pentru poporul palestinian, pentru vecinii săi și pentru întreaga lume. Vreau să vă spun că astăzi suntem deosebit de interesați de ce se întâmplă în Regatul Unit și urmărim îndeaproape situația. Mulțumesc pentru atenție! Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, vă mulțumesc, vă mulțumesc domnule președinte Abbas, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Ieri președintele uh, Israelului a, și-a încheiat discursul cu un apel pentru pace. Dumneavoastră i-ați răspuns cu un apel uh, pentru pace și astăzi și uh, vă încurajez să, să inițiați acest dialog și noi vom face tot ceea ce ne stăm în puteri pentru a vă sprijini în acest sens. Vă mulțumesc! Wznawiam posiedzenie. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Proszę o zajęcie. Dragi colegi, reluam ordinea lucrărilor. Bun venit tuturor. Aș dori să vă rog să luați loc pentru că o să trecem imediat la votare. Te țin să spun bun venit și delegației de parlamentari din, uh, din Parlamentul Ucrainei și președintelui uh, Agenției Spațiale din Ucraina. Și acum trecem la